președintele Parlamentului a primit uh, de la grupul PPE propunerea de numire a domnului Francis Summit Dimeci al membru, ca membru al delegației pentru, cu relațiile pentru statele Maghreb și Uniunea Maghrebului Arab. Aveți observații în legătură cu această nominalizare? Nu? Atunci această numire, numire se